modul în care trebuie să funcționeze lucrurile. De aceea fac un apel și la statele membre, pentru că acum dispunem de tratatul de la Lisabona și trebuie ca uh, cei doi colegiuitori să uh, facă, să lucreze într-un spirit de compromis, pentru că altfel nu vom rezolva lucrurile niciodată. Mulțumesc. Uh, votul va avea loc la următoarea reuniune plenară de la Bruxelles. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul Brian Simpson privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Pentru că domnul Simpson nu a putut să uh, vină la Strasbourg, domnul El Cadraui are însărcinarea de a face o prezentare a raportului și aveți patru minute, vă rog, domnul El Cadraui. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Domnul Brian Simpson nu a fost nu a putut să ni se alăture astăzi și m-a rugat să-i citesc declarația. Reformarea uh, textului în ceea ce privește orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport incorporează acum amendamente care țin seama de extinderea Uniunii Europene, um, care numără astăzi 27 de state membre. Avem aici anumite idei principale în ceea ce privește modul în care trebuie să dezvoltăm o rețea transeuropeană de transport. Dorința noastră este să progresăm treptat, în așa fel încât până în 2020 să avem o astfel de rețea valabilă pe întreaga Uniunea Europeană. Și aici e vorba mai degrabă de o codificare a textului legislativ. Dar, având în vedere faptul că Comisia a introdus schimbări majore în anexe, a trebuit să reexaminăm din nou această versiune și inițial ne-am dorit să corectăm anumite greșeli uh, care se aflau în versiunea inițială, redactată deja în 2004. Schimbările nu se referă la hărți sau la schimbări majore, modificări majore. Și e vorba de modificări minore și de anumite corecturi tehnice în ceea ce privește hărțile. De asemenea, există și câteva modificări uh, din partea Consiliului. Și plecând de la propunerea făcută de către Comisie, decizia a fost luată atât de domnul Simpson în calitate de raportor, cât și de uh, Comisie, cu susținerea Comisiei pentru Transporturi, pentru a nu opera nicio schimbare majoră în aceste orientări. Raportorul, bineînțeles, știe faptul că um, versii au înaintat anumite amendamente în ceea ce privește orașul München și aeroportul din München. Dar noi ceea ce ne dorim ca, este ca modificările care sunt operate în text să corecteze anumite greșeli și nu să-l modifice esențial. Și ne dorim ca acest document să fie adoptat până în 2011. Aici e vorba de schimbări majore care vor interveni deja anul viitor. Cu toții știm faptul că aceste orientări comunitare vor contribui la dezvoltarea unei rețele transeuropene, îi vor acorda o șansă suplimentară. E uh, o piesă legislativă, un document legislativ, este exact ceea ce ne-am dorit să facem. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum dăm cuvântul domnului comisar Pil Balgs. Grateful for the speaker. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută în numele raportorului. Tocmai asta așteptam și nou, de aceea în momentul de față nu am nimic de adăugat. Dumneavoastră ați uh, explicat exact care e miza. În ceea ce privește această revizuire, vă voi explica în ce stadiu ne aflăm pentru a înțelege acest proces. Conform uh, cărții verzi din aprilie 2009, Comisia a lansat uh, niște consultări publice uh, am avut peste 300 de răspunsuri, am stabilit șase grupuri de expere, experți care au analizat rezultatele de la aceste consultări pentru a face o propunere. Pe scurt, s-a propus colegiului uh, un document care stabilește metodologia pentru înființarea unei noi rețele transeuropene. Prevedem că pe 15 mai va fi prezentat, mă scuzați, acest document, iar metodologia respectivă va fi prezentată și Parlamentului și Consiliului. Comisia în continuare va pregăti propunerile pentru noua rețea TNT și pentru finanțarea acestea și ne așteptăm să putem adopta în colegiu acest document în primul semestru din 2011. De aceea sunt foarte recunoscător Parlamentului pentru faptul că a înțeles care sunt uh, nevoile, a înțeles că era vorba de niște modificări minore. Mă aștept, bineînțeles, la o dezbatere foarte importantă pe marginea noi rețele transeuropene în următoarele luni. Vă mulțumesc. În numele grupurilor acum, domnul Silvestris, de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș dori să-mi exprim recunoștința față de colegii care, conform indicațiilor raportorului și ale raportorilor din umbră, au permis să încheiem foarte rapid procedura cu acest dosar Uh, ne depunând amendamente care ar fi fost bune pe fond, dar ar fi fost un obstacol la adoptarea acestui text de codificare. Acum, astfel putem să prezentăm Comisiei baza pentru programarea TNT pentru următorul deceniu, asta pentru a uh, favora un uh, calend, o mai mare celeritate. Încă de la început am ajuns la acordul să nu depunem amendamente cu care să nu fie de acord Consiliul. Comisia de Transporturi a adoptat modificări tehnice uh, cu care Consiliul a fost de acord, cu care serviciile juridice ale Parlamentului au fost, uh, au fost de acord și Consiliul ne-a comunicat că dacă respectăm uh, această direcție va putea să fie de acord cu noi. Puținele modificări formate de Comisia pentru Transport și Turism se referă la acest scop și cred că sunt foarte utile pentru un text final coerent și corect. Astfel, susțin amendamentele depuse, uh, însă în acest moment uh, nu mi se pare uh, bun amendamentul prezentat de grupul verzilor care a fost deja respins la votul din comisie, din Comisia de Transporturi. Chiar dacă amendamentul pe fond este bun, e vorba de modificarea situației aeroportului din München, nu este momentul potrivit și va putea fi modificat poate înaintea verii când vom uh, analiza pe fond situația cu TENTI. Mulțumesc pentru toate. Mulțumesc și acum uh, pentru socialiști și Democrația, are cuvântul doamna Țicau pentru minut și jumătate. Vielen Dank, uh, Frau Präsident acest document tehnic permite actualizarea anexei i prin includerea hărilor tuturor statelor membre i decalarea termenului de realizare către. două mii douăzeci dezbaterea pe fond privind actualizarea listei de proiecte ten t este planificată pentru sfâritul anului această listă ar trebui să conină dezvoltarea de coridoare maritime la marea neagră conexiuni rutiere cu republica moldova i ucraina precum i prelungirea actualelor proiecte prioritare șase i șaptesprezece astfel încât calea ferată de mare viteză să ajungă până la bucureti i constana. erupia vulcanului din islanda ne a dezvăluit fragilitatea sistemului de transport european. în interiorul uniunii ar fi trebuit să existe un sistem eficient de rerutare a pasagerilor către alte mijloace de transport devine imperativ ca transportul transeuropean să fie dezvoltat astfel încât căile ferate de mare viteză să deservească toate capitalele statelor membre precum i marile orae europene. de asemenea devine importantă i dezvoltarea transportului naval pe căile navigabile interioare i pe coridoarele maritime europene. mulumesc. Mulțumesc acum pentru verzi, doamna Lichtenberger, are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, Rețelele transeuropene uh, sunt un uh, subiect important uh, de discuție în Parlament. Colegul <clears throat> Silvestris Uh, ne-a întrebat ce se va întâmpla, s-a, întrebat ce se va întâmpla cu amendamentele depuse de Verzi, e vorba de modificările aduse rețelelor transeuropene și toate cele propuse de Verzi. Dar nu trebuie să uitați că cele propuse de noi uh, se referă la o situație extraordinară, o situație în care statele membre au spus că tronsonul în cauză nu, ne va, nu va fi de competența noastră, nu va fi construit de noi. Uh, era vorba de, sigur, aeroportul München. Știm care a fost poziția domnului Stoiber. Și ar fi, uh, eu cred că ar fi un lucru negativ dacă nu am încercat să modificăm situația. Noi trebuie să uh, uh, fim foarte atenți la, aceste, la dezvoltarea celor transeuropene și mai ales la un aspect. Uh, există deja un studiu uh, provenit din Olanda care uh, e foarte important ca o bază de discuție pentru viitor, care demonstrează că cheltuielile pentru proiecte uh, de mare importanță, proiecte de mari dimensiuni, în medie, uh, sunt subestimate cu până la 45%. Și utilitatea acestora, în schimb, este totdeauna supraevaluată. Așadar, <clears throat> Trebuie să facem așadar, ă, să facem astfel încât calculele ă, costurilor acestor mari proiecte europene să fie ă, complet regândite și asta este, ține de răspunderea noastră față de proprii noștri cetățeni. Pentru că aceștia trebuie să beneficieze, beneficieze de cele mai bune informații. Mulțumesc și acum domnul Pașca, un minut. Za definovanie trajnej evropských... Vă mulțumesc. În ceea ce privește definirea acestor rețele transeuropene, e clar că e un pas important pentru a îmbunătăți structura de producție din Europa. Există diferențe între sudul, nordul și estul Uniunii Europene. În răsăritul Europei avem acum șansa să prelungim calea ferată către Asia, China, către țările BRIC, care acum sunt în plină dezvoltare economică și pot fi niște parteneri economici importanți. Deci e important să construim această rețea transeuropeană gândindu-ne și la Orientul îndepărtat. Să ne gândim, de exemplu, la calea ferată care trece de la răsăritul uh, de orașului Cernanatison, să facem legătura cu Viena și cu rețeaua transeuropeană. Important de astfel de, să avem astfel de proiecte la nivel european. Domnul Obermaier, de la ne înscriși două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi place mai mult să mi se spună neînscris decât neafiliat. Vorbim acum despre reformare. Vorbim despre niște modificări. E un proiect foarte important pentru Austria, și anume tunelul care trece la baza muntelui Brenner, deci acea, acel tronson Berlin-Palermo. E foarte important să ne gândim la această regiune a Tirolului, a sudului uh, Austriei, Bolzano in Innsbruck. Innsbruck Bolzano. N-am văzut însă cum bugetul a crescut foarte mult. Acum se vorbește deja de 60 de miliarde de euro. Și poate că cine știe, la urmă, nici măcar cu această sumă proiectul nu va putea fi dus la bun sfârșit. Uniunea Europeană, începând cu anul 2013, nu arată prea clar, deci nu știm exact ce se va întâmpla. Nu cumva e doar o nălucire, practic, și mă gândesc la faptul că acest tunel e folosit pentru transporturi pe calea ferată de mărfuri, de la München către Tirol, însă deocamdată nu s-a pus calea ferată pentru a avea această uh, cale ferată, deci nu au fost uh, plasate șinele, ceea ce e inacceptabil cred că putem să le cerem bani statelor membre, iar după aceea Uniunea Europeană să nu cofinanțeze cu 50%. Deci ar trebui să-și dea seama că asta e realitatea și că de asta e nevoie. Mulțumesc. Are cuvântul domnul în două minute. Uh, commissioner... Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, aceste orientări comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene par la prima vedere să fie foarte tehnice, dar raportorul, domnul Simpson, ne-a spus că de fapt e vorba de o chestiune absolut crucială pentru dezvoltarea economică a întregii Europei, crucială pentru viitorul acesteia, pentru că știm foarte bine că transporturile sunt de fapt sufletul, inima unei economii. Ea sunt absolut esențiale. Trebuie să putem multiplica schimburile comerciale, trebuie să putem să fim competitivi um, vis-a-vis de partenerii noștri comerciali americani sau din Asia. De aceea trebuie să dezvoltăm nu numai piața noastră internă, ci și să creștem și posibilitățile de export ale Uniunii Europene. Asta se poate face și prin dezvoltarea acestei rețele transeuropene de transporturi. Este absolut indispensabil să transformăm rețeaua actuală de transporturi într-o rețea inteligentă, ecologică, țintită către clienții noștri. Trebuie să elaborăm anumite axe de transport în așa fel încât să punem în valoare toate regiunile care deocamdată nu sunt suficient puse în valoare. Acele regiuni care au un rol în materie de dezvoltare, acele regiuni pe care nu ne putem permite să le neglijăm. Trebuie să ținem seama și de necesitatea de a conecta marile centre economice cu porturile. Avem un litoral deosebit de important și variat în Europa, nu trebuie să neglijăm porturile și în același timp trebuie să respectăm și mediul. În același timp, trebuie să ne punem întrebarea următoare. Cum anume vom îmbunătăți relațiile dintre nord și sud și uh, legăturile dintre est și vest care există deja pe, uh, în Europa, însă cum acestea pot fi îmbunătățite, cum anume acestea se pot integra într-o adevărată rețea care funcționează în mod coerent. Se vorbește foarte mult despre axa Berlin-Palermo, dar n-am putea să mergem și mai departe, către uh, Scandinavia și Vladivostok. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ela Sender. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Textul de astăzi consolidează procedura de înființare a rețelei transeuropene pentru a pregăti, pentru a lansa definitiv ultima și penultima fază din uh, revizuirea Uniunea Europeană, o, pentru Uniunea Europeană cu 27 de state membre. Avem agenda executivă a rețelei care funcționează, avem uh, coridoarele și sperăm să se termine ceea ce uh, mai rămâne pentru a putea trece mai departe. În zona mediterană există mari așteptări față de această rețea și așteptăm cu nerăbdare comunicarea promisă de comisie privind metodologia care va veni după consultări, după dezbateri, deci asta înainte de a aborda acest dosar la Comisia de Transport. E nevoie de o mai mare mobilitate pentru a avea un spațiu comun european mai dinamic cu 27 de state membre, să vedem care sunt principalele noduri aeroportoare, logistice, să includem de asemenea și uh, trecerea unei bariere istorice, și anume munții Pirinei, printr-un tunel la o cotă redusă. E un proiect care trebuie să fie finanțate și deci trebuie să convingem, um, să-i convingem pe celălalt să-l finanțeze. Felicit de asemenea pe toți cei care s-au implicat în acest dosar. Vă mulțumesc, domnul Kramer, un minut. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Transrapid hat in diesen... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sigur că uh, Până la urmă e vorba de o sporire a capacităților noastre, dar și de faptul că noi cheltuim miliarde și miliarde de euro, asta la nivelul statelor naționale, uh, pentru și până la urmă a lua măsuri contrare celor ce se iau la nivel european. Situația nu poate continua așa, încă din 96 uh, încoace uh, s-au extins aceste rețele de trenuri rapide. Acum există un nou, a fost lansat un nou proiect uh, pentru Berlin uh, și nu, până la urmă nu, s-a mai, nu a mai fost dus la bun sfârșit. Această legătură uh, de la München între, între aeroport și uh, calea ferată a fost un proiect blocat de Germania. Nimeni nu mai dorește acest proiect și uh, domnul Stoiber, care pe atunci era prim-ministru uh, al Bavai, este cel care se ocupă de reducerea birocrației în acest moment. Uh, este președintele unui grup care se ocupă de uh, uh, reducerea birocrației. Uh, Sigur, acest model era frumos uh, din punct de vedere teoretic, era bun din punct de vedere științific, dar n-are nimic de a face cu realitatea. Mulțumesc și acum live prin un minut. Deci mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc raportorului și aș dori să-l felicit de altfel pentru munca depusă. Dacă îmi permiteți, aș dori să îl rog să lase lucrurile așa cum sunt, mai ales în ceea ce privește această directivă, pentru că ceea ce ne interesează pe noi este ca uh, să putem să avem încredere în obiectivele propuse. Să avem încredere în ele în așa fel încât să le putem realiza. Dacă îmi permiteți, aș dori de asemenea să fac și o sugestie, o sugestie pentru viitor. Uh, în momentul în care va trebui să definim extrem de concret ce înseamnă această rețea transeuropeană, știm care sunt argumentele, pro și contra. Unii spun că anumite orașe trebuie să fie conectate, alții sunt uh, de o altă părere, însă nu mi se pare că este abordarea cea mai bună. Trebuie să analizăm care vor fi beneficiile concrete pentru cetățenii europeni. Trebuie să um, ajutăm statele membre să ofere un serviciu suplimentar cetățenilor. Nu ne dorim să construim sau să realizăm 10 proiecte. Nu. Ideea principală este ca pasagerii europeni, cetățenii europeni să poată să aibă câștig de cauză de pe urma acestor proiecte și asta în mod concret. Și statele membre trebuie să se angajeze în această direcție. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum urmează procedura catch de ai și Vom da cuvântul mai întâi domnului Molzer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Deschiderea către răsărit, acel coridor de la Marea Baltică la Marea Adriatică, în sfârșit uh, are acum importanța pe care ar trebui să o aibă. Ar trebui confirmată această prioritate și acum trebuie să ne gândim și la axa de sud, prin Austria către Italia. Jumătate din bunurile care circulă trec practic pe acest ronson, pe această rută. Deci trebuie să scăpăm de toate ambuteiajele de pe acest coridor. În ceea ce privește populația care trăiește de-a lungul acestui coridor de tranzit, știm că populația plătește un preț ridicat pentru toate aceste congestii. Și mă gândesc la un preț. Doamna Băsescu are cuvântul un minut. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Acum când întreg traficul aerian din întreaga Europa este puternic perturbat din cauza erupției vulcanice din Islanda, este mai evidentă ca oricând necesitatea dezvoltării rețelelor de transport paneuropene uniunea europeană ar trebui să sprijine în mod deosebit dezvoltarea infrastructurii de transport i interconectarea acesteia la principalele axe de transport europene în ările care au aderat în ultimii ani la uniune. românia este străbătută de trei coridoare paneuropene i patru șapte i nouă toate fiind în strânsă legătură cu oraul port la marea neagră constana. consider că o atenie deosebită trebuie acordată coridorului șapte dunărea este o parte a axei prioritare transeuropene rin main dunăre care face legătură între marea nordului i marea neagră prin porturile rotterdam i constana ea ar putea deveni o adevărată coloană vertebrală a europei. este nevoie însă de cooperare pentru a pune în valoare aceste coridoare de transport cât mai curând. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc Într-adevăr, rețelele transeuropene sigur, sunt de utilitate pentru transportul european în general uh, și constituie coloana vertebrală a pieței interne. Acesta este obiectivul pe care îl căutăm. Uh, din acest punct de vedere, trebuie să încercăm să facem, să facem astfel încât uh, toate coridoarele să fie uh, uh, luate să, în considerare. Sigur, există interese naționale, uh, unii vorbesc de Dunăre, alții vorbesc de sud, sud-estul Europei, alții de nordul Europei. Există aceste axe europene, sigur, de fiecare dată, dar Obiectivul este ca toate punctele, toate orașele europene să fie accesibile și uh, mărfurile să ajungă în toate punctele, în toate orașele. Sigur că fiecare ține cont de împrejurările de la nivel național. Însă, până la urmă, trebuie ca rețelele noastre să fie practicabile pentru uh, uh transportul de mărfuri în toată Europa. De asta discutăm noi aici. Mulțumesc, domnul Bergman. Vă mulțumesc. În această dezbatere s-a vorbit la un moment dat despre tunelul Bremer, s-a vorbit și despre legătura între München și Verona. 50 de milioane de tone de mărfuri sunt transportate pe această rută. Prin urmare, acest tunel despre care s-a vorbit trebuie neapărat modernizat de ambele părți, atât în Austria cât și în Italia. Există însă probleme de finanțare și din partea Austriei și din partea Italiei. ambele țări ar putea fi folosite taxele de autostradă pentru a finanța construcția unei căi ferate. Însă, nu ar trebui să acceptăm presiunile europene pentru a construi o autostradă a Brennerului. Dacă finanțarea și alegerea concesionarilor privați se va dovedi inutilă, deci vom vedea că fondurile europene nu folosesc la nimic. Vă mulțumesc, doamna Ela Sender. Vom așa proceder. Mulțumesc, doamna președinte. Bineînțeles, Parlamentul va vota acest document uh, și aș dori ca și Comisia să ne răspundă în mod clar. Când anume vom putea avea acces la comunicarea referitoare la metodologie, după cum bine știți, domnule comisar, e vorba de o prioritate a președinției spaniole. Și de aceea am dorit să cunoaștem cât mai repede posibil când vom avea acest text la dispoziție. Pentru că, bineînțeles, noi vom vota acest document și atunci va trebui să ne confruntăm apoi cu alte noi provocări. Mulțumesc! Mulțumesc acum din oare cuvântul doamnă comisar Pibalx. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori din nou să îmi exprim mulțumirile Comisiei pentru Transporturi pentru susținerea acordată uh, pentru această procedură de reformare tehnică și sper că votul în plen va confirma uh, direcția noastră. Sigur că e o dezbatere pe scară largă și uh, ne va ajuta să propunem metodologia corectă. Comisia și uh, colegul meu, uh, domnul Calas, va trimite acest document uh, colegiului pe data de 5 mai. A durat puțin pentru că noua comisie nu și-a intrat în atribuții, în atribuții decât de curând. Deci, sigur, a trebuit să avem puțin timp la dispoziție pentru a face o propunere. Eu, din această dezbatere, ă, desprind faptul că ă, Parlamentul susține ă, cu tărie rețelele transeuropene, pentru că dacă nu, dacă, dacă nu avem legături feroviare, rutiere și așa mai departe, e dificil să vorbim de Europa Unită. Sigur că uh, în mai, odată cu propunerea noastră, vom putea să analizăm în detaliu uh, toate aspectele tehnice și uh, Comisia de Transporturi va avea ocazia să spună încă o dată cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în, în numele domnului Simpson, dau cuvântul domnului Cadraui încă o dată. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi! Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbatere și aș dori să subliniez din nou faptul că aici e vorba de o corectare a anumitor greșeli comise în trecut și nu se dorește nicio modificare substanțială a textului. Aici e vorba de o reformare a acestor orientări comunitare. Așteptăm cu nerăbdare dezbaterea și de aceea domnul Simpson și eu, bineînțeles în calitate de coordonator pentru grupul meu, vom cere tuturor să voteze împotriva amendamentului înaintat de către grupul verzilor și sperăm că toate celelalte grupuri politice ne vor susține pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că am terminat cu dezbaterea referitoare la acest subiect. Votul va avea loc cu ocazia următoarei ședințe plenare din Bruxelles. Și acum, în conformitate cu ordinea noastră de zi, vom de discuta raportul domnului Peter Van Dalen cu privire la obiectivele